raportor. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte al Consiliului. De curând, în Comisia INTA, un membru al acesteia a afirmat că Uh, nu mai există foarte mulți prieteni ai mecanismului pentru soluționarea litigiilor dintre investitori și stat în Parlamentul European. Acest mecanism a eșuat din mai multe motive, din motive a, uh, legate de consecințele posibile asupra bugetelor uh, publice, pentru că sunt, ata- pentru că sunt atacate decizii publice și așa mai departe. Însă, Principala problemă este reprezentată de lipsa transparenței, pentru că aceste proceduri se desfășoară într-adevăr în spatele ușilor închise și sunt total opace, deci uh, nu este de mirare că neîncrederea crește față de aceste mecanisme. Parlamentul European, în contextul discutării TTIP, a făcut uh, propuneri clare de reformare acestui mecanism. Este un lucru valabil uh, de altfel pentru noile acorduri, domnule președinte al Consiliului, dar și pentru cele vechi. În, în cazul acestor vechi uh, acorduri există un număr mare de mecanisme de soluționare a litigiilor între investitori și stat decise de statele membre care sunt uh, cu totul lipsite de transparență. Pe de o parte, domnule președinte, Consiliul, membrii Consiliului insistă asupra transparenței în toate domeniile, mai ales când vine vorba de acorduri de liber schimb, însă atunci când vine vorba de uh, această problemă a soluționării litigiilor dintre investitori și stat în mod bilateral, Consiliul se uh, blo- blochează orice uh, acces pentru că uh, Uh, Uniunea Europeană și statele membre ale sale sunt campioni uh, mondiali când vine vorba de aceste mecanisme. Există, știm cu toții, Convenția de la Mauritius, care a fost adoptată de Adunarea Generală a ONU și care permite posibilitatea de a ajunge la o transparență mai mare semnarea acestei convenții de către Uniunea Europeană ar fi un uh, semnal de transparență pentru carta uh, referitoare la uh, energie, care este singurul acord la care Uniunea Europeană participă ca parte semnatară deja din 1994. Și semnarea acestei convenții de către statele membre ar fi semnalul că și acordurile bilaterale pentru soluționarea litigiilor între investitor și stat ar deveni mai transparentă. În acest moment se poartă o dispută referitoare la competențe, la distribuirea competențelor și eu nu pot să înțeleg uh, de ce s-a ajuns la o blocare a semnăturii acestei convenții ca urmare a conflictului referitor la competențe, la distribuirea competențelor? Pentru că astfel transmitem înspre în, uh, în exterior că, de fapt, Uniunea Europeană nu este deloc interesată de respectarea transparenței, ceea ce contravine obiectivelor noastre comune. Și apoi, domnule președinte al Consiliului, în legătură cu această cartă a energiei, este acordul în care sunt prevăzute majoritatea mecanismelor de soluționare a acestor litigii. În acest moment discutăm despre uh, 89 de asemenea cazuri și sunt informații pe care le-am primit din partea secretariatului Carta Energiei. Situația nu este foarte clară pentru că nu există nicio obligație de a notifica aceste cazuri în care se ajunge la o soluționare a litigilor. Deci sunt cel puțin 89 de asemenea cazuri, este posibil să fie chiar mai multe. Și mie mi se pare că este o situație cu totul inacceptabilă. Unele state au semnat această convenție. Uh, Franța, Germania, Regatul Unit, însă nu Uniunea Europeană. Tocmai de aceea am aceste întrebări, trei la număr, domnule președinte al Consiliului. Al Consiliului. Nu considerați că a venit momentul să se renunțe la această blocadă din Consiliu pentru ca Uniunea Europeană să poată semna această convenție. Nu considerați, de altfel, că prin această blocană blocadă se ajunge la daune foarte mari pentru imaginea Uniunii Europene. Pentru că peste tot uh, cerem transparență, între, însă tocmai campionul mondial al acestor mecanisme de soluționare a, li, a litigiilor nu uh, recurge la cele mai multe uh, asemenea mecanisme opace. Uh, și uh, cum, se, cum putem ajunge să, într-adevăr, să renunțăm la această blocadă pentru a semna această convenție. Vă mulțumesc, domnule Lange, autor al, al acestei întrebări și acum dau cuvântul domnului ministru Kunders. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc și pentru întrebările dumneavoastră. Aș putea să fiu foarte succint și să răspund da, da și da. Și atunci am terminat, dar presupun că aveți nevoie de puțin mai multe detalii. Uh, o să spun de trei ori da. Transparența este cheia pentru președinția olandeză și intră în prioritățile noastre de a ne concentra asupra creării unei legislații mai simple și mai fiabile. Vă reamintesc că Consiliul, în concluziile sale în ceea ce privește politicile de investiții adoptate în anul trecut, a recunoscut că trebuie să avem un nivel înalt de transparență și o comunicare eficientă cu cetățenii, o mai bună implicare a tuturor actorilor în procesele de negociere și de implementare a inițiativelor în acest domeniu, respectându-se uh, legile aplicabile. E o propoziție destul de lungă pentru al doilea da. În contextul disputelor uh, rezolvării disputelor între investitori și stat uh, Uh, Uniunea Europeană a încercat să crească nivelul de transparență la nivel internațional cu scopul de a oferi publicului acces maxim la documente și la audieri, precum și uh, permițând uh, părților terțe interesate să intervină. S-a contribuit um, s-a contribuit la, la creșterea transparenței prin finanțare de la bugetul european. Uh, care sprijină uh, finanțarea uh, regulilor de transparență pentru uh, mecanismul de soluționare a litigiilor între investitori și stat. Uh, Uh, trebuie să avem standarde de transparență sau standarde comparabile în toate aceste litigii și, după cum știți, pentru a facilita aplicarea există această convenție multilaterală care a fost uh, negociată cu ONU, Convenția de la Mauritius, în ceea ce privește transparența uh, investițiilor. În februarie 2013, Consiliul a autorizat Comisia să ia parte la aceste negocieri pentru convenție în numele Uniunii. Convenția s-ar aplica în ceea ce privește Uniunea Europeană doar în ceea ce privește Carta Energetică, un singur tratat deci. Decizia Uniunii de a, de a semna uh, această convenție s-a dovedit a fi mai dificilă. În ciuda discuțiilor din Consiliu, uh, în ceea ce privește semnarea convenției, nu toate statele membre au devenit uh, semnatare ale uh, Convenției de la Mauritius și că această convenție ar trebui să fie aplicată tratatului privind cartea energetică. Este un uh, subiect prioritar pentru noi în care am vrea ca în următoarele șase luni să avansăm discuțiile și relațiile bilaterale continuă din punctul nostru de vedere, pentru că credem că, într-adevăr, există riscul să ne periclităm imaginea la nivel global și de aceea trebuie să avem o poziție constructivă pentru ca Uniunea Europeană să poată uh, semna această convenție. Deja am uh, ajuns foarte departe în ceea ce privește formularea și reformularea uh, politicii de investiții ale Uniunii Trebuie să știți că expertiza statelor membre în ceea ce privește protecția uh, investițiilor și soluționarea litigilor uh, asigură o siguranță față de țările terțe și de aceea am modernizat protecția investițiilor. Consiliul a luat notă de intențiile Comisiei de a ține cont de această abordare acolo unde este cazul, în uh, acordurile bilaterale de comerț și de asemenea, se intenționează și înființarea unei instanțe, ca ultimă instanță, practic. Uh, în ceea ce privește aplicarea Convenției de Transparență pentru tratatele bilaterale de investiții ale statelor membre, Președinția este angajată obiectivul, uh, față de obiectivul de a crește transparența în acest mecanism de soluționare a disputelor. Nu putem să ne amestecăm foarte ușor în competențele statelor membre, nu putem forța statele membre să aplice aceste reguli de transparență pentru, invest, pentru tratatele bilaterale care au fost încheiate înainte de 1 aprilie 2014. Și de aceea sper totuși că vom putea găsi soluții în cadrul Consiliului pe marginea acestui dosar dosar extrem de important. Noi lucrăm din greu pentru a realiza acest obiectiv. Mulțumesc! Thanks. Mulțumesc, domnul Cicu. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, doamna președinte. Grupul politic PPE consideră că includerea normelor privind transparența în acordurile internaționale, pe lângă îmbunătățirea transparenței în sine, ar reda credibilitatea acestor acorduri. Ace- acești doi factori, transparența și credibilitatea, sunt deosebit de importanți pentru PPE și aș dori să mă adresez Consiliului astăzi și să spun că răspunsul primit este doar parțial satisfăcător, însă trebuie să reușim să depășim această blocadă instituțională ar trebui să ajungem la ratificarea acestei convenții, prima care, de fapt, ar îmbunătăți arbitrajul uh, litigiilor între state și investitori. Și atât Comisia cât și Consiliul cred că știu foarte bine că armonizarea acestor uh, norme um, trebuie să fie o prioritate de top uh, pe viitor pentru ca acordurile internaționale să aibă în continuare o credibilitate sunt acorduri în care Uniunea Europeană investește foarte mult. Deci, în momentul în care ajungem într-o asemenea blocadă, Consiliul ar trebui să treacă la acțiuni. Singurul uh, acord uh, relevant din acest punct de vedere este Carta Energie, care a fost uh, exclusă din domeniul de aplicare al regulamentului privind transparența până acum. În cazul mecanismul ISDS, Uniunea Europeană ar trebui să încerce să rezolve litigiile între investitori și stat și state terțe, pentru că fără transparență ne vom confrunta cu probleme majore. Mulțumesc, domnul Martin, are cuvântul. Mulțumesc, domnule, domnule președinte. Vă mul- îi mulțumesc și domnului ministru și pentru răspunsurile acestea. Da, da, da, uh, știm, uh, știți și dumneavoastră că ceea ce vrem noi de la dumneavoastră este să faceți, faceți, faceți. Consiliul este foarte sigur de, uh, și cunoaște poziția socialiștilor în ceea ce privește acest mecanism. Respingem tentativa Comisiei de a folosi în continuare instanțe secrete și pe termen lung noi solicităm uh, o soluție multilaterală la rezolvarea disputelor în timp, și în timp ce cerem acest lucru, cerem pe de altă parte și creșterea transparenței în ceea ce privește uh, toate prevederile legate de soluționarea disputelor la nivel internațional. Uh, salutăm uh, standardele existente care ar trebui să se aplice atât cartei energetice cât și tratatelor bilaterale. Uh, progresul uh, la nivelul Consiliului este de neacceptat, deși asta nu e vina președinției, dar trebuie să continuăm să clarificăm că aceasta este o competență a Uniunii Europene. Este regretabil că opt state membre au semnat unilateral uh, convenția fără să aștepte autorizarea Uniunii. Și asta arată că suntem într-o Uniune Europeană care este divizată în loc să vorbească cu o singură voce și să apere principiile Convenției de la Mauritius. Unele state membre nu sprijină aceste reguli de transparență. Noile reguli uh, stabilesc niște standarde minime și uh, Consiliul ar trebui să, să le aplice unanim. Uh, solicităm uh, Consiliului să permită, această, să permită ratificarea acestei convenții pentru că ea se poate aplica și uh, cartei energetice și să permită statelor membre să aplice această convenție tuturor tratatelor bilaterale. Nu putem face acest lucru eficient decât dacă statele membre recunosc uh, competența exclusivă a Uniunii Europene și permit Uniunii să meargă mai departe. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Gerling. Vă mulțumesc, doamna președintă. Și aș dori să mulțumesc și domnului ministru pentru că a rămas să asiste la această dezbatere. Această temă este una simplă. Discutăm foarte mult despre transparența în Parlamentul European și cred că credem în mod sincer în transparență, însă uneori este dificil să acceptăm cuvintele care vin din partea Consiliului. Lucru adevărat și în această situație. Este greu să înțelegem că acest impas nu a fost depășit în uh, Consiliu și aș dori să înțeleg motivele pentru care această situație continuă. Uh, ați spus, aș, aș fi dorit să vă întreb dacă veți avea un rol mai activ, însă ne-ați spus că vă veți implica mai mult și dacă este posibil Poate ați putea să-mi dați uh, mai multe detalii despre acțiunile dumneavoastră și uh, cum uh, se vor, des, cum se vor desfășura lucrurile în mod concret în Consiliu pentru a depăși această situație. Este regretabil faptul că 8 state membre au trebuit să au fost nevoite să ratifice în mod unilateral această convenție, însă nu pot să dau vina pe ele. Deci lansez acest apel Consiliului. Treziți-vă și uh, rezolvați cât mai repede această situație. Mulțumesc. Doamna Șache are cuvântul. doamnă președinte, domnule ministru Kenders, uh, o mai mare transparență în luarea deciziilor accesul la informații toate aceste aspecte sunt solicitate de către oameni din partea doamnei comisar Malmström. Deci, publicarea, practic, uh, documentelor de negociere. Cerem, deci, mai multă transparență în aceste acorduri de investiții. Uh, Convenția Uncitral uh, are și ea o contribuție, în mod evident, pentru că permite o mai mare transparență în mecanismele de soluționare a litigiilor între investitori și stat, aceste procese destul de controversate care au loc între state și investitori. Este o nebunie, practic, că în acest moment Consiliul care a renunțat la responsabilitatea sa pentru aproximativ 1400 uh, de asemenea mecanisme, nu face absolut nimic, s-a spălat pe mâini. Uh, țările de jos uh, nici măcar nu au semnat încă convenția care solicită mai multă transparență. Deci nu văd cum poate Consiliul să uh, aibă, cum poate președinția să aibă această poziție. Există câteva țări care au semnat, uh, Germania, Italia, Suedia, Belgia, Statele Unite și Canada sunt mai transparente acum decât suntem noi. Este uh, ciudat și este dezamăgitor să vedem că problema ține de Consiliu. și există miniștri care se opun eforturilor Comisiei de a obține mai multă transparență. Spuneți că nu puteți să uh, obligați statele membre, dar măcar puteți să dați un exemplu bun și pe timpul președinției dumneavoastră arătați măcar cum putem rezolva această problemă semnând dumneavoastră și uh, convingând și alte state membre să semneze. Și poate ne spuneți și cine blochează această semnare și ce planuri specifice aveți pentru un nivel mai mare de transparență. Mulțumesc. Domnul Scholz. Doamnă președinte, domnule președinte al Consiliului, dragi colegi, dragi colegi, semnarea Convenției de către Uniunea Europeană ar fi utilă pentru a, pentru a stimula statele membre să dea dovadă de mai multă transparență în, în Carta uh, Energiei. Tocmai de aceea eu sunt de acord cu această întrebare adresată astăzi și cred că există o majoritate în acest sens în plenară. Din anul 2014 se manifestă tot mai mult interesele de a obține profit de către companii private care dau în judecată guvernele europene. Procesele acestor procese sunt inaccesibile. Italia, între timp, a decis să părăsească Carta Energiei tocmai pentru a nu mai fi amenințată cu asemenea acțiuni în instanță. Mie mi se pare că și celelalte state ale Uniunii Europene ar trebui să urmeze exemplul uh, Italiei, de exemplu Germania, care și ea este dată în judecată de către Vattenfall. Domnule Scholz, uh, vi se adresează o întrebare din partea domnului Caspari. O acceptați? Domnule Caspari. Vă mulțumesc, doamna președinte, stimate domnule Scholz. Tocmai v-ați referit la companiile care doresc să facă profituri prea mari și care dau în judecată state în temeiul uh, Cartei Energiei. Și aș dori să vă întreb dacă și uh, întreprinderile municipale din München, de exemplu, uh, sunt asemenea companii private care doresc să facă doar profituri. Nu, nu cred că, că acesta este cazul, însă uh, și ele trebuie să respecte aceeași uh, soluție a mecanismului uh, de soluționare a litigiilor între investitori și state. Este același principiu la care a recurs și Vattenfall în momentul în care a dat în judecată statul german și aceste principii au fost adoptate, desigur, și de aceste companii uh, municipale. Domnul Finci are cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Comerțul se referă la beneficii și nu la politică. Și totuși aici se folosește comerțul pentru a promova o agendă politică. Și asta se întâmplă cu Convenția din Mauritius Uniunea Europeană presează toate statele să semneze, ca să semneze și Uniunea Europeană și astfel să-și uh, rezolve interesele astfel încât acest mecanism de, de pentru arbitrajul litigiilor să servească intereselor. Știm că sistemul acesta nu este un sistem legitim care uh, subminează dreptul național, a fost respins uh, Uh, de uh, parlamentari în timpul negocierilor pentru acordul cu Statele Unite. Se opun foarte mulți parlamentari și cu toate asta Comisia dorește ca el să facă parte din negocierile respective și apare în proiectul de acord cu Canada. Uniunea Europeană vorbește de transparență, de cod al investițiilor, dar astea sunt schimbări de suprafață care uh, nu duc la schimbarea unui sistem care nu este legitim. Comisarul Malmström a spus că, de fapt, comerțul trebuie să susțină scopurile internaționale ale Uniunii Europene, atâta vreme cât rămân în Uniunea Europeană iar statele trebuie să renunțe la suveranitate în numele uh, Uniunii Europene, ca și în politica comercială și în toate celelalte. Mulțumesc! Aveți un cartonaș albastru din partea domnului Martin. Sunteți gata să răspundeți la acest cartonaș? onorabilul deputat prea să-mi spună câte tratate bilaterale uh, există în lume ca tratatul de la Lisabona, pe câte le-a semnat Marea Britanie și cum s-a hotărât că ele trebuie să rămână secrete. Nu vorbim despre uh, asemenea acorduri uh, comerciale viitoare, ci de cele prezente care îi costă pe contribuabil milioane și milioane. Cu microfon, cu microfon. Voi folosi microfonul. Nu, nu multă lume face acest lucru. Totuși rămâne faptul că acest sistem al arbitrajului este împins pe ușa din spate și este inacceptabil. Oricine care crede că acționează în interesul oamenilor obișnuiți trebuie să știe și să accepte acest lucru. Mulțumesc. Domnul Balcic. Mulțumesc, doamnă președinte. Cei care au adresat această întrebare ar vrea ca Uniunea Europeană să semneze tratatul. Tratatul care permite investitorilor să apeleze la uh, procesul de arbitrare. Aceste decizii sunt obligatorii și definitive Uniunea Europeană nu poate semna acest tratat dacă prea multe state membre uh, o blochează, îl blochează. Cei care vin cu această întrebare nu acceptă situația și ar vrea ca președintele Consiliului să aplice presiune asupra statelor membre. Asta mi se pare o procedură dubioasă. Altfel, așa cum am auzit, unii colegi consideră că această procedură ISDS este nelegitimă și cred că uh, periclitează suveranitatea statelor membre și atunci de ce ar accepta acești oameni procedura dacă devine transparentă? Mulțumesc, domnul Caspari. Stimată doamnă președintă, protejarea împotriva uh, confiscării proprietății private este un drept fundamental uh, prevăzut în uh, Carta Drepturilor Omului a Națiunilor Unite. Dacă domnul uh, Finch nu ar fi spălat putin în mod foarte brita- britanic, i-aș fi spus că există 94 de asemenea acorduri semnate de Regatul Unit. Această competență din 1994 a fost transferată Uniunii Europene. Dorim să garantăm protejarea investițiilor și dorim reformarea sistemului printr-un grad mai mare de transparență și în acest sens trebuie înțeleasă și această convenție a ONU. Și aș dori să aflu din partea Consiliului care sunt țările care blochează, care sunt miniștrii responsabili, căror partide aparțin și uh, de ce nu Uh, și care este atitudinea lor față de transparență pe plan uh, național, dacă pe plan european îi se opun și care sunt acțiunile concrete ale Consiliului pentru a depăși acest uh, blocaj și cum vom ajunge la situația în care Uniunea Europene să-i revină într-adevăr competențele pe care le-a primit în urma tratatului de la Lisabona. Tocmai ați, ați spus de trei ori da. Răspunsul meu este de trei ori nu Așa ceva nu este acceptabil. Vă rog să faceți în cele din urmă ceea ce trebuie să faceți și uh, să permiteți și Parlamentului European să contribuie la ratificarea acestei convenții. Domnul uh, Silva Pereira. Președinte, domnule președinte al Consiliului, Convenția Națiunilor Unite privind transparența în arbitrajul dintre state și investitori există din două motive. În primul rând, pentru că era o problemă serioasă de lipsă de transparență privind sistemele de arbitraj și, în al doilea rând, pentru că Uniunea Europeană și-a asumat rodul de lider în lupta pentru a ajunge la o convenție care să rezolve această problemă. Este de neînțeles că acum, când există această convenție, Uh, și a fost ratificată de 8 state membre și că există niște uh, diviziuni inadmisibile care împiedică Uniunea Europeană uh, să ratifice această convenție pe care chiar ea a cerută. Convenția aceasta este necesară și amânarea intrării ei în vigoare are consecințe. De aceea vreau să stimulez președinția olandeză să-și asume angajamentele făcute aici, să facă pași concreți nu numai pentru acele state membre care n-au semnat convenția și ca ele să o facă, ci ca noile reguli să fie aplicate în tratatul privind Carta Energiei ca instrument de rezolvare ale litigiilor, pentru că trebuie să fie mai transparent. Mulțumesc, doamna Sanchez Caldenti. Mulțumesc, doamnă președintă. Sigur că există un deficit democratic în acest sistem ISDS dar nu e singurul. Multe țări europene nu acceptă nici măcar uh, aceste condiții minime. Trebuie să înțelegem că s-a făcut ceva foarte prost. Să începem cu transparența, dar o să mergem mai departe, pentru că fiecare piesă din acest puzzle uh, pornește de la abuzurile din partea investitorilor interpretarea laxă a clauzei nediscriminării uh, face ca avocații să fie și avocați și părți. Trebuie să fim atenți și să ridicăm vocea trebuie să vă spun exact ce a spus uh, Alfred de Saias, uh, raportorul special al Națiunilor Unite. În ultimii 25 de ani, tratatele bilaterale cu ISDS au încălcat în picioare principiile BACIT, uh, suveranitatea statului, statul de drept și transparența, pentru că nu poate să ducă decât la o problemă morală. Problema nu e transparența, ci este existența acestui sistem care atacă Uh, elementele de bază ale democrației. Mulțumesc foarte mult! Doamna Beghini are acum cuvântul. Finora 127 cazuri SD... Vă mulțumesc, doamna președintă. Mai multe state au fost, a, a fost date în, mai, mult, mai multe cazuri state europene au fost date în judecată de companii private cerându-se despăgubiri nu știm care au fost uh, plățile făcute în urma unor înțelegeri amiabile de către Polonia și Germania, de exemplu. Și pentru a evita asemenea situație, există această convenție a Națiunilor Unite care uh, obligă publicarea informațiilor uh, relevante pe parcursul acestor uh, cazuri. Uniunea Europeană nu este parte semnatară a acestei convenții, lucru care uh, duce la probleme, mai ales în cazul cartei energiei. Noi, de la Partidul 5 Stele din Italia, ne opunem mecanismului ISDS și ne dorim ca această convenție să fie ratificată. Domnul Budare, cuvântul. Doamna președinte, mulțumesc, domnule ministru parlamentul european comisia și consiliul dar nu în ultimul rând statele membre și instituțiile internaționale de profil trebuie să aibă ca principală preocupare consolidarea unui mediu economic capabil să garanteze securitatea investițiilor și a schimburilor comerciale internaționale. crearea unui cadru juridic armonizat pentru soluționarea echitabilă și eficientă a diferendelor internaționale referitoare la investiții este de natură să sporească încrederea investitorilor în acest context apreciem eforturile depuse de comisia onu pentru drept comercial internațional care și a orientat activitatea către introducerea conceptului de transparență în arbitrajul privind investițiile internaționale finalizate fiind prin adoptarea convenției onu pentru aplicarea regulilor privind transparența în arbitrajul litigiilor între state și investitori. așadar prin semnarea acestei convenții și de către uniunea europeană s ar genera o securitate sporită a investițiilor cu implicații pozitive în creșterea economică la nivelul statelor membre și bineînțeles o creștere substanțială a locurilor de muncă. de asemenea considerăm că statele membre trebuie să fie autorizate în vederea semnării în mod individual a convenției ținând cont însă de tratatele bilaterale de investiții încheiate de acestea. astăzi din păcate negocierile privind ttip ul de care uniunea europeană are atât de multă nevoie cunoaște o evoluție deloc favorabilă tocmai din cauza aspectelor care țin de soluționarea litigiilor prin intermediul arbitrajului. este important așadar ca la nivel internațional să se stabilească un set de norme procedurale care să asigure transparență și accesibilitate pentru public de la debutul procedurilor arbitrale și până la finalizarea acestora. mulțumesc. mulțumesc. urmează acum doamna jongerius Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, domnule Kunders. De mai multe ori m-am exprimat împotriva acestor uh, tribunale private de arbitraj, însă realitatea este că ele există datorită multitudinii acordurilor de investiții Uh, bilaterale și investitorii din statele noastre recurg la asemenea arbitraje, cerând anumite despăgubiri. Eu susțin Convenția pentru o mai mare transparență, tocmai pentru că, că, tocmai pentru că ne dorim să găsim o alternativă potrivită mecanismului ISDS. Aceste decizii nu trebuie să se mai, uh, să se mai ia în spatele ușilor deschise și cred că ar fi bine dacă Olanda ar semna și această convenție, pentru că um, îngrijorările nu se leagă doar de Carta Energiei, sunt mult mai cuprinzătoare. Și cred că trebuie să, trebuie să, trebuie să aflăm cum vom putea uh, garanta investițiile într-un mod uh, transparent și ce se va întâmpla și cu transparență în cazul TTIP. Doamna Mosca are cuvântul. Chiaramente, în tema de transparență. Cred că am vorbit cu toții despre transparență. Este un pilon fundamental al opiniei noastre despre modul în care ar trebui să fie, să se desfășoară politica comercială a comunității. Uh, este extrem de important să se știe acest lucru și la nivelul opiniei publice. Dar este deplorabil faptul că există fel și fel de șmecherii procedurale uh, care blochează semnarea convenției din Mauritius. În același timp, unele state membre nu au ratificat această convenție. Deși înțelegem uh, limitele Consiliului, considerăm, spre deosebire de alți colegi, că este absolut necesar ca toate instituțiile să acționeze, să presi, preseze pentru a găsi o ieșire din această situație cu atât mai mult cu cât e un moment cheie pentru reforma acestor mecanisme uh, de arbitraj. Trebuie să dăm dovadă de maturitate și așa că trebuie să ratifice convenția. Și acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Sunt doi doritori, domnul Marias și domnul Iacovci. Domnul Marias, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc, doamnă președintă. Discutăm despre mecanismul arbitrajului în cazul unor litigi între state și investitori și despre transparența acestor arbitraje. Prin ISDS, companiile multinaționale pot da în judecată state și pot cere despăgubiri uh, care au avut loc s a manifestat în urma unor uh, decizii luate de autoritățile publice. Este un uh, element uh, nou care permite multinaționalilor să primească despăgubiri importante din partea statelor. Transparența este deosebit de importantă în aceste cazuri și Uniunea Europeană a trebuit să, găs- să preia modelele internaționale uh, existente și să le pună în aplicare pentru, în cazul tuturor acordurilor de liber, uh, de liber schimb și în cazul uh, TTIP, negocierilor purtate cu Statele Unite ale Americii. Documentele de negociere ale Uniunii Europene ar trebui să fie făcute uh, publice. Mulțumesc. Domnul Iacovcic. please. Mulțumesc, doamnă președinte la început aș dori să exprim punctul de vedere pozitiv în ceea ce privește această intenție de a începe semnarea convenției și de a introduce mai multă transparență. Mă aștept ca președinția uh, olandeză să încerce să convingă statele membre să semneze această, acest tratat. astfel încât și UE să devină semnatar. Pentru că, să fim sinceri, acest mecanism de soluționare a litigiilor între investitori și stat uh, conține multe probleme și acesta ar fi un efort de a aduce mai multă transparență în acest tip de relații. Țara mea a semnat un pretratat în ceea ce privește un proiect energetic și sunt perfect conștient că în acest moment putem uh, fi lezați puternic din cauza acestui acord. Cred că este cât mai bine să avem cât mai multă uh, transparență. Domnul ministru Kenders. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am ascultat cu mult interes opiniile dumneavoastră despre acest subiect foarte important și cred că ați adus o contribuție foarte mare la procesul de găsire a unei soluții care să permită Uniunii Europene să semneze Convenția Uncitral privind transparența în arbitrajul litigiilor dintre state și investitori. La început am spus că răspunsul este da, da, da și înțeleg că uh, uh, concluzia dumneavoastră este faceți, faceți, faceți. Și o să dovedim că așa se va întâmpla și dumneavoastră veți fi cei care judeca dacă este așa sau nu. Am ascultat ce au spus europarlamentarii și se pare că nu există diferențe de opinie. Transparența este cheie pentru președinția noastră, este o prioritate ne concentrăm pe elementele uh, foarte importante și pentru o legislație mai simplă și mai clară. Președinția este angajată față de progrese în acest dosar foarte important. Cum spuneam, este o chestiune prioritară și vrem să avansăm cu discuțiile în următoarele șase luni Deja s-a pus uh, această problemă în contactele bilaterale cu delegațiile implicate și vor continua pentru a netezi diferențele rămase. De ce n-am semnat uh, convenția din Mauritius încă? În primul rând, suntem 100%, în, far, în favoarea regulilor de transparență din Mauritius. Au fost niște diferențe de opinie menționate și de dumneavoastră, cred că din partea grupului socialist. Apropo de ideea că un stat membru are nevoie ca un stat membru să aprobe înainte de a semna. Noi uh, o să așteptăm cu semnătura până când se rezolvă chestiunea asta, dar sigur suntem și noi nerăbdători. Ministrul uh, Comerțului din țara mea este devine nerăbdător pentru că și el dorește transparentă. Deci blocajul acesta din Consiliu este oarecum regretabil. Este al doilea yes la cele spuse, al doilea da la cele spuse de domnul Lange și trebuie să ne gândim ce facem la toate aceste puncte. Și apoi să vedem și ce spune Curtea de Justiție privind chestiunea naturii mixte. Uh, uh, așteptăm uh, avizul Curții de Justiție a Uniunii Europene față de divizia de, competiție, de competență dintre statele membre și Uniunea Europeană și cred că este foarte important că calculul acesta să se petreacă foarte repede. În acest context sper că vom reuși să găsim o soluție la nivelul Consiliului pentru acest dosar foarte important și ne străduim din răsputeri să facem acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Dezbaterea este încheiată.